Bună ziua, haideți să ne reluăm lucrările. Procesul verbal al uh, sesiunii de ieri. Bardzo proszę, jest, zgłasza się... Procesul verbal al reuniunii de ieri vă este prezentat. Venir sur le point... Domnule președinte, aș vrea să intervin în legătură cu punctul 16 din acest verbal. La punctul 16 din acest ver proces verbal se amintește pe bună dreptate că eu am cerut să se deschidă o discuție privind ridicarea imunității mele parlamentare, spune domnul Golniș. Cerere pe care ați refuzat-o, ceea ce contrazice ceea ce spunea doamna Angelili, președintă de ședință, care a pretins că eu am luat ieri cuvântul în legătură cu ridicarea imunității mele parlamentare ceea ce este fals. Acest Parlament a lipsit de o protecție esențială pe unul din membrii săi. Nimeni nu a avut dreptul să ia cuvântul în plenară pe această temă, nici persoana în cauză, nici cei care ar fi putut uh, lua apărarea, nici în cadrul dezbaterii, nici la explicațiile de vot, niciodată. Vreau doar să se ia act de acest lucru și vă mulțumesc. Mulțumesc. Am înțeles că acestea sunt remarcele dumneavoastră în legătură cu procesul verbal. Vă mulțumesc și vă rog să trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi.